pentru ca programele Erasmus și Leonardo să poată să intre în fine în aplicare. Mulțumesc! Grazie, gra Mulțumesc, spune președintele, domnule Bejo. Iar acum trecem la al doilea anunț din partea mea. Este vorba de o corectură. Vreau să vă comunic că Comisia pentru Afaceri Interne, Piața Internă, a înaintat anumite corecturi la uh, omologarea și siguranța generală a uh, remorcilor și la elementele acestora și uh, la compoziția tehnică și componența tehnică a acestora, atâta în legătură cu drepturile consumatorilor, conformitate cu articolul 16.4 din uh, regulamentul de procedură, această corectură este aprobată dacă în 40 de ore de la acest comunicat nu uh, există nicio dorință din partea unui grup politic sau a 14 deputați pentru ca să fie revizuită această corectură. Aveți datele pe website și acum trecem la vot. Vă rog, da. Domnule președinte, numai 20 de secunde vreau să vă rețin. Uh, în fiecare lună suntem obligați, din fericire, să venim la Strasbourg, venim cu mare plăcere, dar aș vrea să lansez un apel către președinție pentru ca să se poată înainta comisiei diferite informații cu privire la călătoriile noastre. Am putea să simplificăm lucrurile un pic, cred eu. Delegația italiană, și aici cred că vorbesc de fapt și pentru ceilalți colegi din Parlamentul European, nu avem zboruri directe de la, din capitala noastră, deci de la Roma la Strasbourg. Și avem de mers foarte mult până aici, o zi întreagă trebuie să fim pe avion pentru ca să ajungem de fapt, am, ajuns, am plecat ieri dimineață și am ajuns ieri seară. Ar trebui să reglementăm în fine cu Air France și cu statul francez să introducă o cursă directă, să se facă propuneri pentru ca să avem și noi o posibilitatea să ajungem mai repede, fără atâtea complicații până la Strasburg. Mulțumesc! Am înțeles? Mulțumesc! Bineînțeles că vom transmite mai departe această clară cerință din partea dumneavoastră și președinției și președinția va face tot posibilul să semnaleze această problemă de logistică pe care o, cu care vă confruntați și cred că nu numai delegația italiană. Nu putem să deschidem însă o dezbatere acum pe această temă. Haideți să trecem la vot. Doamna Alfano. Domnule președinte, vreau să intervin cu așa numita pseudo-tentativă de evacuare care a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles. Cred că s-a întâmplat ceva care este dincolo de orice regulament, pentru că nu, nicio instanță nu a spus că trebuie să ieșim din, din Parlament și, de fapt, afara Parlamentului fiecare putea să facă ce vroia. Deci eu aș vrea să știu câți bani a cheltuit Parlamentul în fiecare an pentru normele de evacuare în legătură cu siguranța Parlamentului. Pentru că la o instituție de asemenea prestanță, cred că se poate face un minim de eh, regulament pe această temă. Mulțumesc, doamna Alfano. Într-adevăr, eh, birourile care sunt responsabile cu aceste aspecte au trebuit să ghideze parlamentarii prin Parlament, pentru că parlamentarii se regăseau în birouri. Oricum știu care a fost situația, trebuie însă totuși să vorbim acum, să, facem, să trecem la votare și nu să discutăm despre alte aspecte. Trecem la raportul COPA. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, raportul SICAU. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Gallagher. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări, domnului raportor. Acum raportul Royal. cine pentru? Scuzați, spune președintele, că n-am pronunțat bine. cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă. Mult. Complimentul domnului Riul. Raportul Auconi. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, o majoritate e foarte clară. Felicitări. Doamna Matias, raportul doamnei Matias, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Felicitări, doamna Matias. Raportul domnului Cavada. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări, domnule Cavada. Raportul domnului Toirer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Raportul Gardini acum. Cine-i pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Felicitări domnului Gardini. Acum uh, Oconi, raportul Oconi. Cine-i pentru? Nu? Nu-mi cer scuze, spune președinte. Nu, blocul 1, cine-i pentru? Împotriva abțineri. Am, aprobat, am adoptat blocul numărul 1. Și acum Propunerea astfel modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal, acum se deschid votul. S-a închis votul. Majoritate foarte clară. Felicitări! Acum Domnul Leichtfried, care este raportorul următorului raport, dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Leichtfried. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu vreau să vă rețin prea mult, dar este esențial să vă, adre- să vă atenționez asupra unui fapt. Acest parlament a fost întotdeauna de partea democraților în Europa. Nu de partea dictatorilor în lume în general și nici de partea celor care nu se implică pentru drepturile omului. Aceasta se întâmplă prin rezoluții care sunt extrem de importante, bineînțeles, dar sunt bucuros că acum se întâmplă aceste lucruri și printr-un raport în care este vorba de interese economice. Chiar uh, dacă la început am avut dubii dacă trebuie să implicăm și aceste aspecte în chestiunile economice și așa am făcut până la urmă. De exemplu, nu vom mai permite ca software de control și supraveghere să fie dată mai departe către dictatori. De asemenea, nu vom permite ca Twitter și alte mișcări de pe internet să poată fi controlate de către acești dictatori. Aceste produse sunt acum și în Africa de Nord. Pe viitor însă se încearcă împiedicarea livrării acestor produse. Singura problemă cu aceste aspecte este că în momentul de față nu putem controla decât după livrarea produselor. Poate că reușim la următorul raport să introducem un control ex ante, înainte ca acestea să fie livrate. Mulțumesc să încercăm, dragi colegi, să facem așa. Mulțumesc, spune președintele. Stimate colegi, este o remarcă foarte bună și acum trecem la vot mai departe. Amendamentul 52. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Propunerea comisiei astfel uh, modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Apel nominal acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Majoritate foarte clară și pentru acest raport. Felicitări. Acum, raportul Fidanța. Supun la vot acest raport. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Felicitări domnului Fidanța. S-a adoptat și raportul dumneavoastră. Acum, raportul Koch. Alinatul 4. Cine este pentru? Vot cu apel nominal. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Da, domn raportor, dorește să ia cuvântul, dar vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mai fac o scurtă remarcă. În ultima secundă a apărut o listă falsificată la PPE, o listă de votare falsă. Vreau să vă spun doar că cea care este valabilă este cea din documente. Bine, așa să fie. Alineatul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat? Bine, se închide votul. Și se adoptă. aliniatul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri se adoptă 28, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 29, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 30, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 31, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 34, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 37, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 46, 1 abținei pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 în mai multe părți, două părți. Cine pentru prima parte împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 cine pentru 50 50. Bine, deschidem votul. S-a deschis votul la 50. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă cu majoritate largă. 52 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bine, s-a deschis votul. 54. Ați votat toți? S-a închis votul. Și se adoptă și acesta. 73 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă 88. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă 96. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă 101. Prima parte întâi. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă și a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot acum propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Raportul domnului Deva. Cine-i? Îmi cer scuze. Aliniatul 23, întâi, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 cine pentru? Ei, bine. Verificăm a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 29. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Verificăm 29. S-a deschis votul. La votazione. S-a închis votul. Se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, dar e aceeași majoritate ca la început. Vreți verificare, facem verificare. 41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se deschide votul aici. Partea a doua se deschide votul la 45. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul D, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să deschidem votul la considerentul D. S-a închis votul și se adoptă. Propunerea de rezoluție acum în totalitate, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Felicitări domnului Deva. Raportul Țimar acum. La raportul Țimar avem așa, aliniatul 36, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Check, bine. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Alineatul 39. Tot în două părți. Prima parte, cine-i pentru?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 Împotriva abțineri se adoptă, 53 pen, prima parte, cine pentru, Împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, Împotriva cec. Partea a doua se verifică. S-a închis votul și se adoptă. 58. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 63. Cine, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da, bine, verificăm. La 70 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 73, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se deschide votul. S-a închis și se adoptă. 74, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul D, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum propunerea de rezoluție în totalitatea sa, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări raportorului și acum trecem la raportul Traskovski. cine pentru? Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Alineatul 2. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă și acum propunerea de rezoluție în totalitate. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Felicitări eh, domnului Traskovski. Iar acum raportul Caspari. Alineatul 1. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă și 2. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 din partea raportorului cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum alineatul 7, în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Partea a doua se deschide votul la ea. S-a închis votul. Partea a doua se respinge. Aliniatul 8, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Facem o verificare la partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 11. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul la alineatul 11. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 14 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 14, două părți acum, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. An... Amendamentul 3 acum, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 23, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, stați că am, am avansat aici. Deci, haideți să continuăm. 20, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci la a doua parte, haideți să facem o verificare la partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 24. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. cine pentru? Împotrivă. S-a deschis votul la alineatul 34. S-a închis votul. Se respinge. 36, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 43. cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. 43 se verifică, se deschide votul. S-a închis votul și se adoptă. 45. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, a, vă rog ridicați mine, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerândul K, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. L, cine prim pentru, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă și partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal acum. Pentru propunerea de rezoluție s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă și felicitări raportorului. Mulțumesc și poftă bună! Caro președinte Schulz, auguri! Stimate domnule Schulz, felicitări și poftă bună! Allora, il primo iscritto a parlare sulla relazione Coppa è l'onorevole Guido Milana. Domnul Guido Milana are acum cuvântul, primul care trebuie să ia cuvântul despre raport.